Damen und Herren, ich äh, eröffne die Sitzung. Herr Van Rompuy. Doamnelor și domnilor, deschid ședința noastră. Domnul Van Rompuy e pe drum și va ajunge la noi destul de repede. Vreau să vă spun câte ceva despre procedură. Am o rugăminte față de dumneavoastră. La 15 și 15, domnul Tajani mă va reprezenta aici la prezidiu, pentru că la 15.30 am întâlnire cu președintele Columbiei aici la Parlament, pe care trebuie să-l primesc. Această, această reuniune cu dumnealui a fost uh, stabilită când încă nu se pusese pe ordinea de zi conferința președinților de astăzi. Așadar, aș vrea să vă rog uh, să aveți înțelegere pentru faptul că domnul Taiani după 15 și 15 va conduce ședința până la sfârșit. Aș vrea să vă întreb uh, mai întâi dacă aveți dorințe speciale, atunci am putea să umplem acest timp uh, de așteptare cu ceva util. Sunteți toți uh, fericiți și fără nicio nevoie, atunci întrerupem ședința până apare domnul președinte al Consiliului. Président, n'est pas que nous manquons de désirs, mais ce ne sont pas tous des désirs que vous êtes en mesure de satisfaire. Donc. Domnule președinte, nu este vorba că nu avem nicio dorință, e vorba că nu puteți noastră să ne satisfaceți chiar toate dorințele. Asta este adevărat, stimate domnule deputat, așa este, sunt absolut de acord. E greu pentru noastră și trist pentru noi. Încercam să vă ofer tot ceea ce vă doriți, dar cred că e o provocare cam complicată, depășește capacitățile mele. Herzlich willkommen, Herr Präsident des Rates. Herr Bun venit, stimate domnule președinte al Consiliului, stimate domnule președinte al Comisiei, doamnelor și domnilor. Mai întâi uh, aș vrea să preiau uh, răspunderea pentru această întârziere scurtă a domnului Van Rompuy și Juncker, care au fost întârziați uh, din cauza, procesul, din cauza procedurii uh, pe care am uh, impus-o noi de a ține această reuniune aici. Știu că dumnealor vin de la Consiliul pentru Ministrii de Sănătate. Știu că au trebuit să vină de acolo până aici, a fost ceva drum și um, vreau să cer scuze în numele lor pentru această întârziere pentru care suntem responsabili. Înainte să deschid ședința și să dau cuvântul domnului Ivan Rompoi, permiteți-mi, vă rog, să fac o observație scurtă în calitate de președinte al Parlamentului European. Aceasta este cu siguranță ultima conferință a președinților deschisă la care va participa domnul Van Rompuy în calitate de președinte al Consiliului și în care dumnealui ne va da un debriefing al ultimei reuniuni a Consiliului. Aș dori să Mă adresez dumneavoastră, domnule Van Rompuy, și în numele Parlamentului European să vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mai repet odată mulțumirile pe care vi le-am adresat și în cadrul ședinței Consiliului și în fața colegilor aș vrea să repet ceea ce am spus la reuniunea Consiliului. Dumneavoastră, cu funcția pe care ați preluat-o acum cinci ani, când aceasta era o funcție absolut uh, nouă pentru instituțiile europene, ați preluat în același timp o sarcină care cu siguranță este printre cele mai dificile uh, din câte există în Uniunea Europeană. Știm cu toții că există 28 de doamne și domni care vin la Consiliu în diferite rotații de uh, componențe în funcție de tematica Consiliului și dumneavoastră ați trebuit să-i motivați pe aceștia, ați trebuit să folosiți capacitatea noastră de a convinge pentru a încerca să reprezentați interesele țărilor Uniunii Europene pentru a încerca să găsiți un numitor comun care este deja o sarcină de Hercule în uh, această uniune atât de diferită. Cu siguranță, mm, e, e, felul dumneavoastră calm și echilibrat a contribuit la o majoritate a compromisurilor la care s-a ajuns. Știți că în Parlamentul European, atunci când a fost uh, creat această funcție, a existat foarte multă critică, multă lume a întrebat de ce este nevoie de această funcție nouă. Dumneavoastră însă ați reușit să folosiți la maxim această funcție nouă pe care a creat Europa și de aceea, chiar făcând parte dintre cei care am fost critici față de noua funcție care s-a creat, trebuie să vă spun cu sinceritate că vă suntem recunoscători pentru dorința de cooperare și respectul pe care le-ați arătat întotdeauna față de Parlamentul European. Nu am fost întotdeauna de acord uh, cu felul în care s-au uh, desfășurat reuniunile Consiliului, care de multe ori se, întâlneau, se întâlnea în timpul unei sesiuni importante a Parlamentului, însă calendarul nu a stricat calitatea activității dumneavoastră și, cu siguranță, nici uh, Uh, calității uh, colaborării dintre noi. Aș vrea, domnule Van Rompuy, de aceea să folosesc acest uh, început de conferință a președintelor pentru cooperarea dintre cele două instituții din care facem parte. În numele instituției, dar și personal, dragă Herman, aș vrea să-ți mulțumesc pentru felul în care ai gestionat această funcție. Îți urez mult succes pentru viitor. Într-adevăr, cu toții am putut să avem o surpriză pentru că la poza de familie, așa zis, pe care am făcut-o la Consiliu, am făcut două poze. Am făcut poza cu reprezentanții obișnuiți ai Consiliului, adică reprezentanții instituționali, șefii de stat și reprezentanții instituțiilor și după aceea o poză de familie, tot așa, vorbind al domnului Van Rompuy cu uh, copiii și nepoții și acesta a fost unul din cele mai frumoase momente pe care le-am trăit trebuie să spun că toți copiii au fost foarte cuminți până a venit David Cameron când cel mai tânăr copil a început să plângă, ceea ce sigur a fost o coincidență, bineînțeles, nicio aluzie, dar a fost un moment foarte, foarte emoționant uh, pe care cred că putem să-l amintim aici și să vă mulțumim pentru el. Dragă Herman, îți mulțumesc pentru cooperare și numai bine pentru viitor. Mr. President, Mr. President of the European Commission, honorable... Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei Europene, mulțumesc în primul rând, Martin, pentru cuvintele tale. Îmi face o mare plăcere să vă spun ceea ce s-a întâmplat la Consiliul European, ultimul din președinția mea și o voi face în stilul meu propriu, nu voi schimba lucrurile pentru că este ultima dată. A fost un Consiliu European memorabil pentru că am ajuns la o înțelegere pentru climat și energie pentru perioada 2020-2030. Una dintre cele mai mari provocări ale omenirii și știu că Parlamentul este foarte preocupat de climă. În martie, Consiliul European și-a stabilit octombrie ca termen limită și ne-am respectat promisiunea. Am oferit certitudine actorilor economici pentru a-și planifica investițiile, pentru a susține cercetarea și pentru a asigura o planetă durabilă pentru copiii și nepoții noștri. Chiar săptămâna, duminica trecută, IPCC-ul a subliniat cât de vitale sunt reducerile de emisii de dioxid de carbon rapide. Noi am decis o reducere de cel puțin 40% până în 2030, obiectivul cel mai ambițios la nivel mondial. Această decizie permite Uniunii Europene să dea un mesaj pozitiv, uh, un, un mesaj de ambiție și de angajament comunității internaționale. Știu că unii dintre dumneavoastră v-ați fi dorit uh, mai multă ambiție pe de o parte sau alta. Vă spun, nu subestimați importanța în sine a unui acord cu un an înainte de conferința ONU din Paris din decembrie 2015. De acum înainte, uh, aceste date vor reprezenta o referință de negociere și poate un punct uh, cheie. Secretarul General Ban Ki-moon a salutat uh, leadershipul mondial continuu al Uniunii Europene, citez, în ceea ce privește uh, acțiunile împotriva schimbărilor climatice. Consiliul European a convenit patru obiective care merg în aceeași direcție. Să asigure energie verde, mai sigură și la un preț rezonabil. În primul rând, obiectivele climatice menționate deja, reducerile interne a, cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră ă, în raport cu 1990. Obiectiv obligatoriu care corespunde cu obiectivele ambițioase pe termen lung pentru 2050. Jumătate din eforturile vor fi din eforturi vor avea loc în industrie și energie prin sistemul de tranzacționare de emisii, de certificate de emisii. Trebuie să ne asigurăm că locurile de muncă nu vor fi periclitate. Cealaltă jumătate va veni din sectoarele din afara ETS, unde vor exista obiective flexibile pentru ca această reducere să fie cât mai rentabilă. Al, doua, al doilea obiectiv, energia curată angajamentul este de 27% energie regenerabile în 2030. Este vorba de o proporție din energia totală consumată, obiectiv obligatoriu la nivel comunitar. Este un domeniu în care tehnologia avansează foarte rapid și încă este prea devreme să mm, anticipăm cum uh, va, va evolua situația, deci unele dintre detalii vor fi stabilite ulterior. Acum, eh, proporția regenerabililor ajunge, este la 14%, deci 27% sau mai mult până în 2030 va însemna o dublare a proporției de energie regenerabilă. În eh, al treia rând, economisirea de energie. Eh, ne angajăm până la 25% economii de energie, obiectiv obligatoriu Uh, bazat pe consumul actual și pe tehnologiile disponibile. Va fi revizuit acest obiectiv în 2020, ținând cont de un nivel comunitar de 30%. Pe lângă alte beneficii, economisirea energiei este o manier un mod extrem de ușor de a, de a uh, folosi mai puține, puține energie. Știu că aveți convingeri foarte puternice, uh, Odată ce propunerile legislative sunt uh, prezente, uh, vă veți putea exprima. În <clears throat> al patrulea rând, interconectarea. Aceste conexiuni pot să asigure furnizarea de energie electrică la nivel transfrontalier. Trebuie să existe interconectări uh, în, pentru energie electrică în proporție de 15% până în 2030. Este vorba de rețele europene pentru a ajunge la aceste obiective în domeniul electricității și gazelor. Asemenea, pro, proiecte concrete sunt modul cel mai bun de a depăși declarațiile pe hârtie pentru a ajunge la un proiect care va fi de importanță majoră pentru Parlamentul European stimați eurodeputați, am discutat despre situația euroeconomică. Uh, relansarea economică este mai lentă decât am anticipat. După reîntoarcerea la stabilitatea zonei euro în uh, toamna anului 2014. Creșterea uh, și acum potențialul nostru de creștere este estimat uh, la 0,05% datorită șomajului ridicat și al nivelului de investiții scăzut. Nu uh, vom vedea miracole. Creșterea este suma orelor muncite și uh, zilele lucrate. Ori lipsa de locuri de muncă lucr la scăderea acestei cifre. Pe lângă acest lucru, există și factori externi care au avut o influență negativă. Insecuritatea geopolitică duce la pierderea încrederii în Europa și uh, performanța mai slabă a statelor BRICS uh, au avut un efect asupra exporturilor și asupra creșterii mm, statelor din zona euro. Cauzele slabei creșteri economice nu trebuie căutate în politica monetară, care este una corespunzătoare. Nu trebuie căutate nici în politica bugetară, unde, a cărei orientare nu a afectat creșterea în 2014. În ultimii ani am dat, am, în ultimii ani am dat dovadă de flexibilitate în politica bugetară și am pus accentul nu pe deficitul în cifre nominale, ci pe deficitul structural întârzierile suplimentare, uh, termenele suplimentare uh, acordate în 2013 pentru a ajunge la nivelul de 3% din tratatul de la Maastricht, de exemplu. Trebuie să acționăm pe piața, de, piața muncii. Trebuie să găsim un echilibru între cei care sunt bine protejați și cei care au locuri de muncă precare. Tineri, sau femei mai în vârstă. Trebuie să asigurăm o, via- o piață unică, o piață digitală și o, un adevărat spațiu al cercetării. Noua comisie dorește să stimuleze investiții suplimentare până la, de până la 300 de miliarde de euro în următorii 5 ani. Responsabilitatea statelor membre în domeniul reformelor este mare. Trebuie să se stimuleze investițiile la nivel economic pe partea cererii cât și a ofertei. Situația economică actuală este una complexă, pentru că avem o creștere economică scăzută, dar și o inflație excepțional de scăzută. Mai mult în statele din zona euro decât în alte state membre. Există datorii publice și private și investițiile uh, exercită presiunea acestor uh, datorii prea mari. Însă trebuie să înaintăm fără ideologii, fără obsesii, fără frică, cu obiective pe termen mediu și lung, respectând piața economică și monetară. Întregul nostru sistem economic și monetar este uh, social și economic este bazat pe creștere și de aceea am cerut Uh, pregătirea unui raport uh, în legătură cu o coordonare mai bună în zona euro. Este nevoie de un asemenea pact pentru a avea o adevărată uniune monetară. Stimați membri, Consiliul European a discutat și despre afacerile externe. S-a vorbit despre flagelul Ebola din vestul Africii, datorită angajamentelor substanțiale înainte și chiar după această reuniune, deja s-au făcut angajamente în sumă de un miliard de euro. Acești bani trebuie să fie bine folosiți. S-a numit și un coordonator pentru Ebola, domnul comisar Stirianides. Am discutat aceste crize și o vom, vom, vom continua să le discutăm, precum și criza din Ucraina. Uh, Rusia trebuie să respecte termenii acordului de la Minsk. Semnarea acordului de energie este un pas înainte, uh, alegerile ilegale din zona Donbass un pas înapoi. Domnule președinte, stimați eurodeputați, după cum am menționat, acest uh, Consiliu European a fost ultimul pe care l-am prezidat. Liderii și-au luat rămas bun și am împărtășit cu ei felul în care am încercat să acționez în numele interesului european. Este vorba de un concept abstract. Este mai mult decât suma celor 28 de interese naționale. Ține și de aceste 28 de state însă. De fiecare dată trebuie să ajungem la un acord cu toată lumea. Poate nu întotdeauna din <coughs> prima alteori este nevoie de negocieri, dar Consiliul împreună cu alte instituții au arătat că o Uniune cu 28 de state membre este funcțională. Sunt conștient că următorii 5 ani vor fi la fel de importanți ca și ultimii 5. Trebuie să asigurăm creșterea și locurile, locurile de muncă. În ultimii 5 ani am încercat să arăt că instituțiile europene pot să conlucreze bine și mulțumesc în acest sens uh, președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, cu care am lucrat din prima zi și până săptămâna trecută. Mulțumesc de asemenea celor doi președinți ai Parlamentului European, cu care am avut plăcerea și privilegiul să conlucrez, domnul Jerzy Buzek și domnul Martin Schulz. Am avut multe uh, legături cu mulți din, din dintre dumneavoastră. Bineînțeles că uneori avem abordări divergente. Însă instituțiile nu sunt rivali, sunt, servesc același obiectiv, interesul european. Deci, bunăstarea tuturor cetățenilor. Știu că asta determină munca instituțiilor care sunt atât de apropiate de opinia publică uh, ca și Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru atenție. Äh, äh, mulțumesc, domnul președinte, pentru prima dată într-o conferință a președinților deschisă pentru deputați. O să-i dau cuvântul domnului președinte al Comisiei, Jean-Claude Juncker. Stimate domnule președinte, stimate domnule președinte al Consiliului, domnilor și domnilor, nu vorbesc pentru prima dată în fața dumneavoastră. De fapt, am avut ocazia în multe ocazii, de multe ocazii deja, um, cu multe ocazii în ultimele luni să vorbesc cu dumneavoastră și în fața dumneavoastră și acum când am prezentat uh, de puțin timp programul noii comisii. Această ședință însă nu are ca scop discuția programului Comisiei Europene, acest program va fi prezentat în câteva săptămâni, ci uh, suntem aici pentru a discuta despre ultima reuniune a Consiliului la care am putut participa și eu. Una din specificitățile instituțiilor Uniunii Europene este că am participat la patru consilii deja fără să fiu încă președintele Comisiei. Uh, dar președintele Van Rompuy m-a invitat și mulțumesc pentru acest lucru la aceste ședințe, pentru ca să mă familiarizez cu ele și vreau să mulțumesc pentru că am putut să cunosc toate guvernele. Am participat acum 100, la 120 de consilii deja și un astfel de format a fost într-adevăr foarte interesant pentru mine. Nu aș vrea să comentez rezultatele Consiliului European în ceea ce privește energia, schimbările climatice și așa mai departe, pentru că nu am fost, de fapt, participant uh, activ la această reuniune, chiar dacă sunt de acord cu concluziile care s-au tras uh, de către Consiliul European. Vicepreședintele care se ocupă cu energia a fost însărcinat să pună în practică toate consecințele deciziilor Consiliului European uh, care au fost luate de curând. Vă rog să-l invitați pe vicepreședintele Șefcovici la reuniunile dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la acțiunile, inițiativele și propunerile, precum și planurile Comisiei. Am uh, solicitat uh, domnului comisar Caniete, care se ocupă de schimbări climatice, de politica climatică și energetică, să facă tot ce este în putință pentru ca la conferința de la Bali din decembrie 2015 Uniunea Europeană să poată prezenta o viziune coerentă și consecventă în acest domeniu. Mă interesează mai ales deliberările Consiliului în ceea ce privește economia, mai ales mai ales Consiliul Zonei Euro, prezidat de Herman, cu privire la inițiativele ce trebuie luate. M-a bucurat foarte mult faptul că Consiliul European, la fel ca Consiliul Zonei Euro, a aprobat în principiu programul de investiții uh, care deține această sumă de, 3 miliarde, de 300 miliarde pe care am anunțat-o în cadrul discursului de investitură de pe data de 15 iulie și sper să pot prezenta acest program înainte de sărbătorile de iarnă, nu fiindcă mă <laughs> cred moș Crăciun, ci pentru că consider că uh, este o chestiune urgentă. Nu o să vă spun acum de ce. Nu vă să vă spun acum în ce va consta acea, acest program într-o prezentare amănunțită. Eu voi prezida prima reuniune a Consiliului mâine dimineață, unde vom începe această activitate extrem de importantă pe care mi-am permis să o încep și înaintea mandatului în luna august, însă nu am ajuns încă uh, la un punct uh, în care să vă pot anunța cu acordul uh, comisarilor axele principale ale acestui program de investiții care va viza în principal um, sectorul privat și nu atât de mult sectorul public, fiindcă nu a venit momentul de a mări datoria publică și deficitele în Europa în cazul în care exista o datorie publică ridicată și deficitul ar fi o, um, ar fi menținute, Europa ar trebui să crească, să crească economic în mod accelerat, dar acest lucru nu se întâmplă, deci trebuie să fie echilibrate aceste politici cu politicile orientate către creștere economică și ocuparea forței de muncă bucur că mi s-a încredințat uh, sarcina de a prezita grupul președinților care vor încerca să găsească o mai bună guvernanță a zonei euro. Deja sub uh, președinția domnului Van Rompuy și ca președinte al Eurogrupului am avut ocazia de a asista la un prim raport al, prim, al celor patru președinți care a fost prezentat acum doi ani, dacă nu mă înșel, iar iată acum uh, am, fost, uh, am primit funcția de a prezida grupul celor patru președinți și voi prezenta Consiliului European în luna decembrie primele elemente ale uh, unei foi de parcurs, un roadmap privind drumul către o mai bună guvernanță a zonei euro, care merită să fie îmbunătățită, fiindcă um, este deficitară în multe privințe, chiar dacă s-au făcut progrese importante. Domnule președinte, nu voi face comentarii nici privind afacerile externe, nici privind energia, fiindcă domnul președinte Van Rompuy uh, a făcut deja comentarii privind aceste lucruri. Eu voi conlucra strâns cu Parlamentul European, așa cum am făcut-o și în trecut, uh, timp de zeci de ani, ca ministru de finanțe, ministru, pentru, ministru de buget, ministru al muncii și așa mai departe. Deci uh, ne putem vedea când doriți și ne, putem, ne vom vedea și când nu veți dori. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Are cuvântul domnul Weber, președintele PP. Domnilor președinți, în primul rând aș dori să mă refer la rezultatele Consiliului și să-i mulțumesc mai întâi lui Herman Van Rompuy pentru că Comisia a fost validată oficial în Consiliu după decizia noastră din Parlament și că datorită validării acesteia poate să înceapă Comisia să lucreze. Mulțumesc pentru că, în primul rând, după prima decizie oficială, acum uh, domnul Jean-Claude Juncker se poate întâlni cu comisarii oficial și mă bucur să-l pot uh, primi și aici, în Parlamentul European. Primul subiect, energia și clima. Vreau să subliniez pentru grupul PPE ceea ce a spus și domnul Van Rompuy, și anume că acest rezultat este unul extrem de important, un semnal puternic Faptul că noi, europenii, putem să ne punem de acord pe obiective ambițioase este un lucru esențial și este un model pentru cum ar trebui să acționeze toată lumea pentru viitor. Sperăm ca acest semnal să fie important și pentru Paris, faptul că, de exemplu, la scenă mondială să încercăm să existe un comportament similar. Sperăm ca la Paris să se ajungă la un obiectiv obligatoriu și nu numai la obiective neobligatorii. Credem că cei 40% nu trebuie să fie considerați puțini, pentru că dacă ne uităm din anii 90 până astăzi, că am făcut la fel de multe economii ca pentru 10 ani care urmează, deci în 20 de ani ca în următorii 10 ani, ne dăm seama că totuși nu este deloc un obiectiv neambițios și Europa nu ar trebui să se ponegrească singură în legătură cu acest obiectiv stabilit. Din partea grupului PPE vreau de asemenea să vă spun că la toți pașii care s-au făcut acum, suntem și realiști totuși, vrem să facem pași înainte, dar nu vrem să fugim la nivel global de conjunctura mondială. Trebuie să fie clar acest lucru, pentru că politica energetică, politica climatică este legată strâns de prețurile la energie și având în vedere problemele pe care le avem și cu creșterile economice în Europa, trebuie să ținem acest, uh, cont de acest punct. În ceea ce privește reducerea consumului și obiectivele de reducere trebuie să se vadă în contextul concret. La obiectivele generale suntem de acord, dar după aceea când discutăm de mașina de cafea și de becuri, în toată Europa se creează dezbateri, după cum știm. Acestea nu sunt întotdeauna pozitive pentru Europa în ceea ce privește consecințele pe oameni. Iată de ce trebuie, domnule Juncker, să încercăm să găsim un echilibru în Europa în care centrală ideea trebuie să rămână ideea că eficiența energetică trebuie să fie și pusă în practică în statele membre și trebuie să fie luată în serios, adică nu trebuie să încerce să iasă din această obligație după ce s-a luat o decizie. Aceste decizii nu pot fi după aceea puse pe umerii Bruxelului. În ceea ce privește rețelele energetice, pot spune că s-au făcut într-adevăr progrese, mai ales în zonele periferice. Trebuie să ajungem acum cu obligații cu rețelele până acolo. Sper ca decizii în acest sens să se mai ia și pe viitor, iar la piața internă sigur se va pune o întrebare importantă dacă piețele foarte separate pe care le avem acum uh, vor putea fi unite pentru ca să avem o sursă de energie mai solidă. Un ultim punct despre politica energetică, pentru că s-a vorbit și despre procedură la Consiliu, dacă nu uitați. S-a spus că acolo unde există impactul asupra industriei să fie nevoie de votul în unanimitate în continuare. Președintele a spus deja în reuniune că uh, nu prea mai concordă cu tratatele acest tip de decizii. Aceste decizii de principiu despre viitorul energetic al uh, Uniunii trebuie să fie decis într-un mod mai democratic și eu vreau să susțin ce a spus și Martin Schulz în discursul său de la Consiliu. Din perspectiva noastră și Consiliul European ar trebui să respecte tratatele din acest punct de vedere. Aș vrea să vorbesc și despre alte două teme care nu erau pe ordinea de zi, dar care uh, au fost uh, discutate la Consiliu cu multă intensitate. În primul rând, afirmațiile lui David Cameron cu privire la uh, sumele suplimentare pe care le are de vărsat la buget trebuie să subliniem că un reprezentant uh, important al Europei nu este neapărat foarte de admirat când se pot poartă așa. Mi s-a părut greu de gestionat acest comportament la ședința Consiliului. Aș vrea să rog de aceea că atunci când se iau uh, hotărâri în Europa să fie respectate și de Marea Britanie. Alt punct care s-a discutat tot de asemenea cu pasiune a fost comportamentul premierului Renzi față de scrisoarea uh, Um, comisiei cu privire la bugetul propriu. El a spus că nu dorește să fie dictat ce trebuie să facă cu bugetul său de la birocrații de la Bruxelles. Citez. Uh, deci vreau să vorbesc despre aceste două puncte, pentru că dumneavoastră, domnule Van Rompuy, veniți aici în calitate de președinte care își termină mandatul și întrebarea este ce se întâmplă, se discută deschis despre astfel de comportamente la Consiliu. Mi se pare inacceptabil ca unii colegi care mai întâi susțin sau guvernele anterioare au susținut o decizie, după aceea să se comporte atât de inacceptabil și să facă asemenea afirmații despre hotărâri pe care de fapt guvernul lor le-a aprobat. După părerea mea, alții șefi de guvern ar trebui să vorbească clar cu astfel de persoane și să spună ce cu comportamentul acesta, ce faci tu cu deciziile pe care le-am luat împreună. Poate că la sfârșitul uh, mandatului dumneavoastră putem să avem câteva informații importante despre ce se întâmplă cu astfel de comportamente sau cum se tolerează ele și de ce. Aș mai vrea să vorbesc și un pic de tema creștere economică care uh, Uh, mă aduce să spun că suntem de acord cu declarațiile președintelui nostru care a spus că cifrele pe care le avem momentan nu sunt cifrele pe care ni le-am dorit. Aș cere de aceea statelor membre să-l susțină pe Jean-Claude Juncker atunci când își va prezenta pachetul și, în final, aș vrea să folosesc această ocazie și pentru a uh, mă exprima în numele PPE aici în Parlament. Eu nu am putut să particip pentru că am fost președinte al grupului deja de puțin, doar de puțin timp, însă vreau să-i mulțumesc lui Herman Van Rompuy pentru felul în care a marcat această funcție, o funcție nouă după tratatul de la Lisabona și a marcat-o cu felul său liniștit, cu stilul său de care vorbeați și dumneavoastră, domnule președinte. Bine că aveți acest stil, domnule Van Rumpoi, chiar vi se potrivește și se potrivește și acestei funcții. Un manager serios care trebuie să reconcilieze mai multe interese, care trebuie să fie un mediator al diferitelor state din Europa, cred că din punct de vedere istoric am putea să ne amintim cât de valoros a fost să avem un for uh, în care șefii de stat și de guverne se întâlnesc regulat și chiar dacă sunt critici sau controversate subiectele pe care le discută, se pot certa într-o ocazie formală și pot să aibă ocazia să discute unii cu alții. Pentru noi este un succes foarte mare pentru noi Europa că există aceste foruri și sub conducerea dumneavoastră au existat îmbunătățiri vădite. Vreau să vă atrag atenția de asemenea asupra faptului că în criză Metoda interguvernamentală a fost foarte controversată, dar de multe ori a fost necesară. Ați uh, vorbit tot timpul de faptul că trebuie să fie implicate instituțiile europene, trebuie să fie respectate tratatele în Europa, dar în această criză foarte aprigă a trebuit câteodată să acționăm repede și dumneavoastră ați fost un negociator corect uh, între diferitele domenii instituționale pe care le avem și în calitate de președinte al PPE vreau să mulțumesc și președintelui PPE al Consiliului pentru faptul că a lucrat foarte bine cu grupul nostru. Domnule Van Rompuy, ați fost un mecanic de locomotivă foarte important pentru noi, pentru Consiliul European și la următoarea stație vă veți da jos și veți da mai departe lui Donald Tusk uh, volanul la, care, la acest tren cu care ne îndepărtăm uh, și mergem cât se poate de spre, mult spre progres. Vă mulțumesc și numai succes. Mulțumesc, domnule Weber, spune președintele Schulz. Are cuvântul acum în numele socialiștilor domnul Gianni Pitela. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte Schulz, aș vrea și eu să mă alătur cuvintelor de mulțumire pe care le-ați exprimat dumneavoastră față de domnul președinte Van Rompuy. Nu a fost o sarcină simplă, a fost o sarcină nouă, și o responsabilitate foarte mare pe care domnul președinte Van Rompuy a reușit să o ducă la bun sfârșit cu un stil cât se poate de competent și în același timp plin de autoritate. Felicitări! Trebuie să spunem de asemenea că uh, din punct de vedere tactic, la Consiliul și la, la Consiliul și la reuniunile Consiliului în general se fac declarații tactice și nu totdeauna acestea sunt deciziile finale. Din punctul acesta de vedere, comportamentul uh, guvernului italian uh, a fost totuși uh, într-un fel controversat, într-adevăr. Mi se pare că de multe ori însă guvernul italian a avut uh, o părere și o atitudine foarte constructivă față de Europa și deci nu cred că trebuie să judecăm după această afirmație. Problemele economice, schimbările climatice și problema politicii externe s-a discutat. Mie mi-a plăcut foarte mult uh, solemnitatea cu care Jean-Claude Juncker a spus la Strasburg că aceasta este comisia ultimei șanse. Trebuie să ne simțim și noi atinși de această chestiune pe care a spus-o dumnealui, chiar pe care a spus-o într-o manieră simpatică. Este într-adevăr o chestiune gravă și importantă. Dumneavoastră știți să aveți uh, un ton grav și sever când vorbiți despre lucruri importante. Așa este. Europa nu va mai avea viitor dacă greșim și de data aceasta, dacă eșuăm. Nu mai putem să mai facem față la șase milioane suplimentare de uh, șomeri și dintre care enorm de mulți șomeri tineri. Nu mai putem să mai facem față problemelor și provocărilor macroeconomice și diferențelor sociale între statele membre. Nu putem să mai avem un eșec nici într-o lume în care foarte mulți au nevoie de noi mai mult ca niciodată. De aceea, pachetul pentru ocupare, creștere și investiții deschide o perspectivă foarte importantă pentru a inversa această tendință. Însă este nevoie, și o spun încă o dată, ca acest pachet care a fost făcut, conceput foarte echilibrat, să ține cont și de echilibrul între resursele private și publice, de noile instrumente financiare, de noile controle la cheltuieri, cheltuielile bugetare și de definirea obiectivelor de către Parlamentul European. Parlamentul nostru va trebui să fie asociat în această discuție permanent și la dala de definiții. Așadar, având în vedere schimbările care vor avea loc și care implică mai multe dif- politici diferent, diferite, avem nevoie de o capacitate de reformă acum. Se cere o capacitate de reformă la nivel național și european, o consolidare a conturilor publice, o relansare a creșterii și o creare de locuri de muncă. În acest sens, folosirea pe deplin a oricărei forme de flexibilitate din pactul de stabilitate și de creștere este absolut esențială pentru că aceasta ne-ar permite să dispunem de mijloace financiare care sunt indispensabile pentru ca să reușim uh, în această reformă. Permiteți-mi, vă rog, să fac o referire scurtă la situația suprarealistă în care se găsește bugetul european aproape la limita falimentului, pentru că acumularea de plăți care n-au fost onorate distruge credibilitatea europeană potențialul uh, beneficiarii, cercetătorii, studenții, uh, studenții, IMM-urile, uh, comunitățile locale și regionale. Beneficiarii, așadar, sunt cei care suferă și de aceea noi putem să spunem că ne aflăm acum într-o situație gravă, pentru că acest buget este instrumentul pentru politica de creștere și de dezvoltare în Europa, mai ales într-o fază atât de delicată în care fiecare dintre noi se confruntă cu probleme foarte grave economice și sociale în țara sa o altă chestiune legată de schimbările climatice. Spre deosebire de părerea domnului Weber, eu, sunt de, eu consider că uh, cele cifre de care s-a vorbit e, sunt un minim, un minim absolut. Chiar cu riscul de a nu ajunge la un acord, uh, constatăm că există o poziție comună și știm că trebuie să facem tot posibilul pentru ca la summitul de la anul de la Paris să ajungem în fine la uh, um, obiective obligatorii. Considerăm că acesta este punctul de plecare. Nu se poate să pierdem și obiectivul decembrie 2015 în care să avem un tratat internațional cu obiective obligatorii. Este absolut necesar. Fără obligații nu vom mai putea să inversăm tendința de încălzire uh, a planetei și deci să mai contracarăm, contracarăm creșterea de temperatură de peste 2 grade. Această consecință, consecințele foarte grave ar, s-ar vedea și pe resursele naturale, și pe apă, și pe alimente și milioane de persoane ar fi confruntate cu o sărăcie imediată sau pe termen lung. Aș vrea să vă atrag atenția de aceea și a dumneavoastră și a doamnei Federica Mogherini, înalt reprezentant, în legătură cu ceea ce se întâmplă în Burkina Faso în aceste zile, o dramă umană, civilă și politică în același timp care se desfășoară în momentul de față. Cred că trebuie să fim fermi în condamnarea reluării puterii cu intermediul, prin intermediul armelor și să susținem propunerile legitime ale poporului din Burkina Faso care cere respectarea bazei democratice. Grupul nostru condamnă lovitura de stat și cere ca puterea să retragă să treacă în mâinile autorității civile cu o tranziție care să fie asigurată de către civil pe baza Constituției. Cred că instrumentul sancțiunilor ar trebui să fie evocat și utilizat cât se poate de repede Uh, chiar dacă momentan nu s-a vorbit despre acest lucru. Și în Africa trebuie să trecem în fine de la cuvinte la fapte și dacă depășim uh, opinii și superficialitate, vom reuși în fine să nu mai ne comportăm ca în ultimul deceniu în care am considerat că suntem prietenii continentului african, dar nu am făcut destule pentru a demonstra. Mulțumesc foarte mult, domnule Pitela, spune președintele Schulz și în numele grupului ECR are cuvântul domnul Kamal. Thank you very much, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să vă spun că um, grupul uh, ECR uh, salută ținta uh, de reducerea gazelor, cu, gazelor de emisii de seră în 2020, dar această țintă nu reprezintă și ținte naționale, ceea ce au distorsionat uh, competiția, energia și inovația pe viața energiei până acum, lucru care salutăm. Ne bucurăm că se, dure, se dorește o eficiență la nivel european. În loc să ne bucurăm și să ne felicităm de această țintă de 40%, trebuie să ne dăm seama că există o lume și în afara Uniunii Europene. Deci trebuie să fim vârte de lance în ceea ce privește acorduri obligatorii internaționale la uh, Paris 2015 și să ne dăm seama că dacă noi reducem emisiile, dar China, Rusia, India, Brazilia și alte țări nu fac nimic, uh, acest lucru nu mai, nu mai înseamnă nimic. Și uh, afirmațiile cu privire la Ebola sunt salutate mai ales încercările de a face față acestei îngrijorări. Vreau să ridic atenția asupra unui subiect ajustarea tehnică a contribuțiilor naționale la bugetul european. Un subiect despre care s-a discutat deja. Domnul Juncker a spus că îți dorește mai multă comisie, dar um, până la urmă cineva trebuie să-și dea seama că acest lucru este un dezastru potențial că așa să se întâmple. Da, e poate o chestiune tehnică, dar acum vorbesc cu alegătorii acasă și cu prietenii mei din uh, țările de jos, din Grecia, mă întreabă dacă glumesc. Grecii mă întreabă, după, prin, prin câte am trecut în ultimii ani austeritatea și acum ni se cere să împrumutăm mai mulți bani ca să plătim noi comisia, ca comisia să dea banii germanii. E, e absurd așa situație. Alegătorii mei de acasă s-au spus: stai puțin, uh, noi ne-am făcut treaba cum trebuie în, în ultimii ani și acum suntem pedepsiți fiindcă am fost cu minți. Iar o țară uh, cu atâtea probleme economice cum ar fi Franța este trecută cu vederea. Așa sunt percepute lucrurile prin această politică. Dacă Comisia își dorește să cucerească populația, nu poate să, uh, să aibă un limbaj cum ar fi computerul cere mai mult sau spune că nu sau să folosească termeni cum ar fi ajustare tehnică. Trebuie să facem fața acestor uh, lucruri. Mâine se va publica um, raportul Curții de Conturi și știm ce se va spune. Se va spune că, uh, că statele membre nu dau dovadă de responsabilitate, dar, dar alegătorii vor uh, întreba de ce a fost Uniunea Europeană de ce nu are conturi la, puse la punct în ultimii 20 de ani? Și trebuie să răspundem acestor întrebări. Noi trebuie să avem în continuare uh, intenția de a crea o lume mai curată și, în egală măsură, trebuie să facem față îngrijorărilor uh, alegătorilor noștri din statele membre. Și da, domnule Van Rompuy, vă recunosc meritele și ați fost recunoscut ca un intermediar bun între statele membre și unul cinstit. Mulți oameni, mulți politicieni din multe țări au spus acest lucru. Uh, iar uh, noi, uh, deputații, am apreciat relația dumneavoastră cu Parlamentul European. Uh, Richard Corbett v-a ajutat foarte mult, un fost deputat care a fost consilier dumneavoastră și acum s-a întors în Parlament și sigur v-a, v-a ajutat. Vreau să vă mulțumesc în numele grupului ECR pentru activitatea dumneavoastră din ultimii ani, din ultimii ani și să vă urez toate cele bune pe viitor. Mulțumesc, domnule Kamal. În numele ALDE are cuvântul domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. <coughs> Ah, se schimbă garda astăzi. Iată, președintele Sortanta, care la sfârșit de mandat al Consiliului, domnului Van Rompuy, este aici alături de noi și vreau să îi mulțumesc pentru rezultatele obținute și noul președinte al comisiei pe care vreau să-l felicit pentru activitatea ce va urma și pentru propunerea pe care le-a făcut deja Parlamentului. Știu că această reuniune se concentrează mai ales pe rezultatul ultimului Consiliu European, dar uh, în presă nu s-a scris foarte mult uh, despre schimbările climatice, ci s-a scris foarte mult uh, despre incidentul Cameron. Cameron care, care are o nouă strategie, se pare, vrea să creeze o criză la fiecare summit european. Dacă ar putea în fiecare săptămână, Cred că ar trebui să-și dea seama că nu e o strategie bună, fiindcă, fiindcă alegătorii uh, compară original cu uh, copia. Iar uh, cea mai de curând, uh, cea mai recentă idee a contingentului pentru cetățenii europeni este o idee absurdă și încalcă libertățile de bază ale Uniunii Europene. Și, uh, domnule Kamal, sunt de acord cu criza pe care a provocat-o Cameron la Consiliu, pentru prima dată. Este un sistem prost, ajustări tehnice la sfârșitul anului, uh, prin care Comisia trebuie să trimită o scrisoare să spună ați primit bani de la Uniune și alte țări trebuie să plătească mai mulți bani la sfârșitul anului. Dar uh, nu e suficient să spună asta, trebuie să spună și continuarea. Știm care este motivul acestui sistem prost, anume că bugetul Uniunii Europene se bazează pe contribuțiile statelor membre și nu pe resurse proprii, așa cum era prevăzut în tratatul uh, inițial al Uniunii Europene. Asta este motivul. Deci, dacă domnul Cameron dorește într-adevăr să schimbe sistemul ajustărilor tehnice, nu are decât uh, să dea curs solicitării uh, Uh, comisiei Europene și a Parlamentului European de a institui cât mai rapid un buget și un cadru financiar multianual pe baza resurselor proprii, pe baza finanțării directe de către cetățenii Uniunii Europene și să punem capăt acestui sistem de ajustări tehnice și asta îmi permite, domnule președinte, să vorbesc puțin despre începutul noii comisiei. comisii. Uh, Jean-Claude, am văzut că aveți un nou site. Nu, nu știi? Nu l-ai văzut? Aveți un site foarte frumos. Și poate n-ai văzut nici asta? Aveți eh, și un steag colorat eh, pe uh, un poster colorat pe clădirea Berlemont și ce scrie acolo? Un nou început pentru Europa. Asta așa se numește. Eu sper, eu sper să fie adevărat, iar uh, sper ca un lucru să se întâmple și anume uh, Uh, să se hotărască un nou model de guvernare pentru zona euro cu un document de stimulare și redresare. Americanii au făcut-o în 2009, acest uh, Recovery and Stimulus Act, care a adus 800 de milioane de dolari în infrastructură, sănătate și uh, stimulente fiscale pentru, pentru mici întreprinzători ceea ce noi n-am făcut din 2010, 2011, 2012, 2013, iar asta a dus la creștere economică în, în uh, SUA, între 2 și 3%. Și anul acesta, la fel. Și asta este diferit față de uh, câteva miliarde de euro care au sunt aduși de la o linie bugetară la alta sau din alte locuri. Uh, deci trebuie să vă dați seama că dacă vom avea o, un astfel de instrument și noi, trebuie să fie unul adevărat. Și noi vom face propuneri în acest sens pentru un astfel de pachet în următoarele zile. Iar uh, după ce am pierdut 10 ani, nu ne putem permite să mai pierdem încă 10 ani. Vă mulțumesc! Pentru GUE, domnul Iaric. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus domnul Van Rompuy, uh, cel mai recent uh, raport uh, al experților privind clima este foarte important și reprezintă un semnal de alarmă care ne cere să reacționăm rapid, ceea ce, bineînțeles, face ca conferința de la Paris din decembrie 2015 să fie cu atât mai importantă. Acest raport uh, anunță vești îngrijorătoare. Schimbarea, schimbările climatice vor avea, citez, impact, un impact grav și, uh, și irreversibil. Concentrațiile de gaze cu efect de seră în atmosferă au ajuns la nivelurile cel mai eh, ridicate de 800.000 de ani în fața unei situații atât de grave, nu putem să ne arătăm timizi. Consiliul European a făcut unele propuneri foarte bune care trebuie analizate. Sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme și anume că trebuie fi considerată un punct de plecare. Dar mă tem că că ar trebui să fie discutate niște lucruri care sunt, subiacent, sunt uh, Uh, la baza politicilor europene actuale și care poate stârnesc divergențe, cum ar fi principiul concurenței despre care s-a vorbit și mai devreme. În unele sectoare, cum ar fi sectorul transportului, nu este adaptat obiectivelor pe care dorim să le atingem aici. Cum ar fi? Uh, de pildă, dacă vom uh, favoriza în continuare camioanele și mașinile în detrimentul trenurilor și transporturilor de marfă, acest lucru nu uh, merge în direcția acestui raport, uh, precum și alte mize, cum ar fi productivismul exacerbat în uh, agricultură și alte mize care se referă la apă și așa mai departe. Este vorba de caracterul pe termen scurt al rentabilității care, care se ciocnește cu țintele noastre de mediu înconjurător și trebuie să avem o altă mentalitate, să nu ne gândim numai la oportunitatea economică, așa cum ni se spune din când în când, uh, favorizând gazul sau petrolul, gazele de șist, emisiile uh, bituminoase, chiar dacă le importăm și ceea ce înseamnă că până la urmă nu facem decât să facem invers față de ce ne sfătuiește Consiliul. Nu cred că există o soluție viabilă pe termen lung, fără să aducem la o altă un nou tip de progres economic care include o modificare a sistemelor de producție care trebuie să fie mai puțin energofage și mai puțin poluante, iar în același timp să creăm noi locuri de muncă înalt calificate și bine remunerate, precum și progres ecologic. Deci ar trebui să avem îndrăzneala de a lansa un plan de mare dimensiune, dacă este pro, pro, pro, proiectul dumneavoastră, dar vom susține, domnule Juncker, un plan de infrastructură pentru orașe, energie, apă, transport și așa mai departe, cu serviciile publice, fiindcă, fiindcă sectorul public este cel mai bun element de reglementare pentru mizele despre care vorbim aici. În același timp, ar trebui să avem una, un angajament financiar la, la nivelul angajamentului de la Copenhaga mai mult decât uh, mai mult decât țările în curs de dezvoltare, cărora le va fi din ce în ce mai greu să respecte aceste angajamente financiare. Vedem ce se întâmplă astfel cu boala Ebola la ora actuală, iar uh, mâine, poimine, ne vom confrunta poate cu probleme și mai grave, refugiații climatici și, și drepturile omului care vor fi aferente acestor probleme. Iar în discuțiile noastre între Consiliu, Comisie și Parlament ar trebui să ne apropiem mai mult de propunerile din acest raport care se referă la o reducere de 70% până în 2050 pentru a putea menține încălzirea climatică sub limita uh, fatidică de 2, 2 grade. Mulțumesc, domnul Lambert. Vreau să mulțumesc mai întâi lui Patrick lui Eric pentru uh, cele spuse cu care sunt într totul de acord. Nu o să repet aici. Domnule Van Rompuy, uh, Ah, paharul este jumătate gol sau jumătate plin. Mai întâi obiectivele climatice. Dacă ne uităm la acest obiectiv, vedem paharul jumătate plin, cel puțin 40% de reducere a emisiilor de CO2 este un lucru bun. Uh, Asta spune conducerea Uniunii Europene. Dacă comparăm poziția europeană cu restul lumii, atunci, da, într-adevăr, ne dăm seama că suntem mai ambițioși decât oricine altcineva de pe lumea asta. Dar dacă ne uităm la nivelul de exigențe impuse, nu de, de către un stat concurent cu Europa, ci de către planetă, nu putem să negociem cu planeta până la urmă. Uh, atunci suntem departe de ceea ce trebuie să facem. Bineînțeles, se spune cel puțin 40%, deci procentul ar putea fi mai mare, dar uh, obligatoriu este procentul de 40% la ora actuală, iar din punct de vedere ecologic, acest procent este insuficient pentru a atinge obiectivele noastre. Bineînțeles, Europa nu poate să atingă aceste obiective singură. Cu toate acestea, așa cum spun chinezii, avem răspundere partajată, dar diferențiată și când știm care este răspunderea Uniunii Europene în uh, ceea ce privește nivelul de CO2 din atmosferă, avem o obligație anume. Însă celelalte două obiective, vreau să vorbesc despre ele. 2 ori 27. Niciun dintre aceste obiective nu este obligatoriu. Chiar și obiectivul de de regenerabile este obligatoriu la nivelul Uniunii Europene. Ce vom face? Spuneți-mi cum veți face ca acest lucru să fie obligatoriu în practică. Uh, deci aceste două obiective nu sunt uh, obligatorii, deci nu vor fi împlinite. Toată lumea știe foarte bine că în pachetul existent de 3 ori, de 3 ori 20 obiectivele obligatorii vor fi împlinite, cele care nu sunt obligatorii uh, nu, nu vor fi împlinite. Iar uh, greșeala pe care o faceți aici este una economică și de natură strategică, fiindcă în momentul în care, dacă nu, vom, nu ne vom confrunta cu schimbările climatice, uh, aceste obiective ambițioase în ceea ce privește regenerabil, regenerabilele și eficiența energetică, acestea sunt imperative economice și strategice economice. De ce? Fiindcă e clar că tranziția energetică trebuie să aibă loc. Iar noi trebuie să alegem, vrem să fim de lancea revoluției industriale sau vrem să o, să o cumpărăm de la, de la concurenții noștri. Iar cei care se bucură la actuală sunt competitorii noștri care își spun a, Europa, Europa slăbește ritmul în ceea ce privește regenerabile și atunci ne va da ocazia să trecem noi în frunte. Uh, și este, un, este imperativ strategic pentru că ceilalți, ceilalți care se bucură sunt uh, toți furnizorii de energie fosilă, uh, printre care Putin, care spune foarte bine, Europa nu mai face nimic în ceea ce privește eficiența energetică, în ceea ce privește regenerabile, atunci foarte bine vor rămâne cu atât mai mult dependenți de Rusia. Astea sunt două greșeli uh, grave pe plan economic și strategic, indiferent ce credem noi despre, despre obiectivele climatice. Și în, ce, în, în ultimul rând, în primul aliniat al concluziilor Consiliului, Consiliul uh, pe undeva se autorizează să, să revizuiască întregul dosar cu toate amănuntele, dar Consiliul European, șef de stat și de guvern, în unanimitate. Dar nu aceasta este procedura legislativă prevăzută de către tratat și uh, vreau să vă spun că nu putem accepta uh, această lovitură instituțională care îi pune pe cei doi colegiitori, bineînțeles, Parlamentul pentru care, pe care spuneți că îl respectați, în fața unui fapt împlinit. Nu mai putem să facem nimic, fiindcă a fost oricum greu să ajungem la acest acord, deci vă, vă spun pe șleau că o să fim foarte atenți la acest lucru, fiindcă este o lovitură sub centură instituțională. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele FDD are cuvântul uh, domnul Nuttall. Um, Domnule președinte, Toată lumea este președinte aici, nu este minunat. Dar mă adresez celui care este aici pentru a ne adresa nouă, pentru a ne se adresa. Domnule Van Rompuy, ne-ați spus despre Consiliul European, despre Ucraina, energie, economie, totul ca de obicei. Dar v-am ascultat și în ultimii cinci ani și aș dori să vă spun cum mi s-a părut ceea ce am ascultat. De multe ori mi-ați amintit de acel mare un om de stat. Conrad Malani, cel care a, a lucrat pentru Saddam Hussein, care spunea că nu există americani în Irak. Da. S-a râs atât de mult de el încât a fost uh, poreclit alicomicul. Comicul. Dați-mi voie să termin, domnule președinte. That's my moment. He was delusional to the point of denial. Era nebun până la propria, până să nege evidențele. Vă rog frumos, vă rog frumos să așteptați o secundă că nu funcționează așa, nu se poate. Vă rog frumos să nu să nu vorbiți acum. Nu puteți să comparați un ministru de propagandă a unei dictaturi sângeroase cu domnul președinte. Das ist deutlich mehr. Ceea ce ați făcut dumneavoastră este mult peste ceea ce puteți să vă permiteți. Vă rog frumos să nu vă mai exprimate acum. Este dincolo de ceea ce înțelegem printr-o dezbatere controversată chiar. Deci aș vrea să vă spun să, să vă abțineți de la astfel de comentarii, pentru că altfel, atâta timp cât eu voi fi președinte, veți trebui să puneți, să contați pe sancțiuni, ca să fie clar. Okay, I will carry on then. Okay. Bine, continui atunci. Deci ce ați reușit în cei cinci ani ca parlament al acestui Consiliu? Ați ajutat să distrugeți democrația în Grecia și Italia prin înlăturarea a doi prim-miniștri aleși, aleși democratic. În ambele cazuri, mesajul a venit de la Bruxelles. Ați redus ocuparea, care a ajuns la 50% mm, în Grecia și Spania. Milioane de tineri disperați nu își găsesc uh, locuri de muncă și unii chiar părăsesc continentul. Spanielii, spaniolii merg în Argentina, uh, portughezii în Brazilia și chiar în Angola. Unii chiar vin în Marea Britanie. Anul trecut, am avut 240 de mii de oameni care au venit în Regatul Unit, majoritatea din interiorul Uniunii. Este un uh, flux uh, necontrolat care a dus la scăderea salariilor. Cu toate acestea, domnule Van Rompuy, nu ne lăsați voie să ne controlăm propriile granițe. Nu vreți să vă opriți aici, vreți să extindeți Uniunea Europeană chiar mai departe spre est, până când chiar uh, până și cei din vestul Ucrainei cred că acest lucru este o nebunie. Ați văzut o criză care a, a, a, um, a avut loc la alegerile europene. Ați crezut că criza s-a um, terminat anul trecut, dar acum apare perspectiva, perspectiva deflației în statele mediteraneene. Eu cred că mandatul dumneavoastră de 5 ani la președinția Consiliului este uh, rezumat din trei Uh, termeni. Uh, deziluzie, disperare și deflație. Și nimic nu mă poate face să mă răzgândesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Borghețiu. Mulțumesc, domnule președinte. Am petrecut dimineața cu lucrători, cu muncitori din Italia, din industria siderurgică Thyssen și aș vrea să vorbesc direct despre subiectul acesta pentru că, din păcate, consider că s-au făcut erori foarte grave și cred că trebuie să ne gândim la aceste erori împreună cu cei, precum președintele Van Rompuy, care au contribuit la ele și împreună cu președintele Comisiei viitoare, care au posibilitatea, ascultând nu neapărat discursuri, ci mai degrabă ceea ce se întâmplă cu zeci de, zeci de milioane de electori în Europa ar putea eventual să asculte aceste erori și de la ei. Cum să nu ne gândim că nu s-a făcut aproape nimic? Eu aș spune chiar că nu s-a gândit nimic, n-a făcut, nu s-a făcut nimic pentru a debirocratiza această construcție care continuă să aplice și v-am dat un exemplu exact în acest domeniu uh, Uh, să continue cu erori uh, precum cele făcute în domeniul concurenței. Nu s-a înțeles încă faptul că concurența la nivelul uh, oțelului, de exemplu, era la nivel global și că nu s-au luat decizii care ar fi putut să aducă o soluție uh, pentru a transforma producția europeană într-una excelen de excelență. Din păcate, aceasta este o realitate obiectivă. Suntem în concurență mondială cu producătorii extraeuropeni și lucrurile nu merg bine. Haideți să, să, să trecem în revistă foarte pe scurt ceea ce s-a discutat. S-a discutat energia regenerabilă și cred că nu trebuie să continuăm cu politica greșită pe care au lansat-o anumite state, uh, ci mai degrabă ar trebui creată o defiscalizare a tuturor țărilor în acest domeniu, adică dacă mizăm pe energia regenerabilă, pe energia fotovoltaică, atunci trebuie să schimbăm și reglementare și metodologia în acest domeniu, să folosim, de exemplu, numai uh, resturi alimentare pentru a nu folosi resursele foarte prețioase care sunt uh, cele alimentare. Deci trebuie făcute alegeri inteligente care țin cont de realitate și care nu pot fi interpretate într-o manieră obtuză a unei birocrații sufocantă care este insuportabilă, de fapt, uh, acum pentru Europa producătorilor, Europa muncitorilor și pentru întreprinderile mici și mijlocii și producătorii industriali. Consiliul European a cerut uh, Comisiei să examineze un uh, instrument util pentru încurajarea intensificării producției, folosind uh, posibilitățile pe care le avem de reducere a despăduririlor. Și țin minte că PAC-ul a investit deja foarte mult în acest sens și vă întreb cum este posibil după aceea să se reschimbe cifrele pe care le stabilisem uh, obiectiv, deși uh, cifrele demografice arată clar că trebuie crescută producția. Din păcate, reforma PAC nu a prea funcționat și Uniunea Europeană ar trebui să garanteze statelor membre să adopte un sistem de stimulente pentru resursele regenerabile care să fie clar bazat pe uh, recompensă directă. Aș vrea de asemenea să vă amintesc că Mandatul pe care l-a oferit Consiliul Comisiei în acest domeniu, care conținea liniile ghide, ă, liniile directoare pentru negocierea TTIP, se referea și la ă, daunele pe care trebuie să le suporte acum producătorii de alimente. Trebuie să nu uităm că un domeniu important care ține foarte strâns de politica energetică și de politica agricolă este Uh, foarte, uh, este unul din domeniile care sunt de nelocuit în cel alimentar și dacă vrem să apărăm Europa popoarelor și nu Europa bancherilor, care este atât de importantă pentru cei care fac parte din grupurile financiare și din alte grupuri, trebuie să facem altceva decât ce am făcut până acum. Mulțumesc. Care cuvântul acum, domnul Juncker? Mulțumesc, domnule președinte. Am cinci minute la dispoziție pentru a răspunde la toate aceste argumente și elemente menționate. Este un timp destul de, destul de scurt și o voi face scurt. Nu mi-a plăcut felul în care mai mult mai mulți prim-miniștri s-au comportat după Consiliul European. Întotdeauna am avut impresia, pe baza unei lungi experiențe, că Consiliul European trebuie să rezolve problemele și să nu le amplifice. Mult timp am luat notițe și întotdeauna comparam ce se spunea înăuntru și ceea ce se spunea afară și din când în când se întâmplă ca aceste notițe să nu coincidă. Trebuie să-i spun, prieten, trebuie să-i spun prietenului Mateo Renzi că nu sunt președintele unui, unei grupe de birocrați. Voi sunteți. Da. Eu sunt președintele Comisiei Europene, un organism politic și o instituție la fel ca și dumneavoastră și invit toți prim-miniștrii să respecte această instituție pentru că sunt, suntem la fel de legitimi ca orice altă instituție. Dacă domnul Barroso ar fi ascultat doar de birocrați, felul în care comisia ar fi uh, tratat uh, bugetul italian ar fi fost cu totul diferit. Deci nu sunt de acord cu acești, aceste critici superficiale adresate Comisiei Europene. Comisia Europeană merită mai mult. În ceea ce privește prim-ministrul britanic. Și după ce am ascultat, l-am ascultat pe domnul Kamal, felul în care prezint, prezint, prezinți lucrurile, spunând că așa sunt văzute lucrurile, nu este corect. Așa este felul în care se prezintă lucrurile. Asta este diferența. Sunt prezentate diferit în părți ale opiniei publice britanice decât ar trebui să apară să, dacă, decât ar trebui să fie reprezentate respectând regulile tratatului. Nu am terminat. Veți avea întrebări suplimentare. Aș dori să spun foarte clar că Comisia aplică regulile așa cum au fost convenite de către statele membre. Cum există o problemă, Comisia, la invitația președinției italiene, s-a gândit să găsească o rezolvare la această problemă. O problemă pusă în acest an de aplicarea regulilor la da, o dimensiune diferită de cea din anii trecuți. Este vorba de 9,5 miliarde de euro, 250% mai mult decât suma de anul trecut de 3,5 milioane miliarde. Deci trebuie să ne gândim o soluție. Nu este un uh, un jaf al birocraților europeni este aplicarea pură și simplă a regulilor stabilite de către statele membre. Deci, vreau ca statele membre să aplice regulile pe care le-au fixat ele însele. Acestea fiind spuse, ne gândim la o soluție care să permită să găsim o rezolvare la această problemă care nu privește doar Regatul Unit, ci și alte state membre. Impactul asupra bugetului țărilor de jos este mult mai mare decât impactul asupra bugetului Regatului Unit. Nu este o problemă britanică, este o problemă generală și trebuie să formulăm un răspuns general. Și a spune lui Ghi că, într-adevăr, Planul de relansare este important, da, poate ar trebui să mobilizăm fonduri non-utilizate, dar nu aceasta este pista principală de acțiune. Toate mecanismele vechi și noi de care va uh, dispune Banca Europeană de Investiții vor fi mobilizate. Toate aceste bănci trebuie să fie în serviciul creșterii și ocupării și nu ă, aș face comparația între Statele Unite și Europa. Un stat, un stat federal are un alt mandat decât, un, decât Uniunea Europeană. planurile de uh, relansare au dus uh, la creșterea deficitului. Nu am lansat uh, programe conjuncturale care să nu servească la nimic și care să dea doar iluzii. fără programe conjuncturale care să nu aducă o îmbunătățire a situației ocupaționale ca și consecință. Un tip simplu. Domnul Pitela îmi spune că sunt simpatic, este o remarcă obiectivă, dar prea sever. Ei bine. Pot să par sever. Sunt sever sau nu sunt amuzat atunci când trebuie să vorbesc despre locuri de muncă. Dacă ești președintele comisiei și te confrunți cu o situație uh, în care mai mult de 25 de milioane de europeni sunt șomeri, o situație economică deplorabilă, care se degradează de la o zi la alta aproape, nu prea îmi vine să zâmbesc. Trebuie să fiu sever, pentru că trebuie să fim severi cu noi înșine. Cei care suferă, cei care n-au de lucru, nu râd nici ei și nu trebuie să râdem nici noi pentru că îi luăm în serios și trebuie să le arătăm că suntem responsabili. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră, pentru răspunsuri. Dau cuvântul acum direct domnului președinte al Consiliului, domnul Van, Van Rompuy, 5 minute. Da, vor fi ultimele mele 5 minute la Parlamentul European. Nu se știe niciodată. Da, asta este sigur. Asta este sigur. Nici nu voi solicita 5 minute suplimentare. Câteva remarci pe cele două teme pe care le-am dezvoltat și pe care Consiliul European le-a tratat, clima și situația economică. În ceea ce privește clima, mulțumesc tuturor celor care au vorbit despre clima, pentru că vorbim că politica se ocupă doar de termen, ceea ce se întâmplă pe termen scurt, de azi și de ieri, dar am dovedit că ne ocupăm și de termenul, de termenul mai lung, că putem să dezvoltăm idei în legătură cu schimbarea climatică. Putem să vorbim foarte mult despre ambiția obiectivelor. Nu totdeauna există obiective mai ambițioase. Problema mea și a succesorului meu va fi să combine ambiția cu un acord între 28 de state membre. Este o combinație extrem de dificilă. Am fost ambițioși. Menționez doar două cifre. Minus 20% pentru emisiile de dioxid de carbon comparativ cu 1990. Înseamnă do- reducere de 20% în 30 de ani, acum minus, 20, minus 40% în 10 ani. Mi se pare destul de ambițios. Facem acest lucru în pia- pe piața internă numai putem să facem schimburi, vorbim despre dioxid de carbon la nivel mondial, pentru a ne scuza puțin de eforturile noastre. Este, este un efort intern al Europei. În termen de ambiție, mi se pare că acordul este destul de ambițios. Însă, bineînțeles, trebuie să ținem cont de caracteristicile uh, și particularitățile tuturor statelor membre. Imaginați-vă că nu am fi ajuns la un acord. În ce situație m-aș fi găsit astăzi? În care Europa, despre care auzeam atât de mult, prin vocea secretarului general al ONU, dacă Europa nu și-ar fi îndeplinit așteptările. Am ajuns la un acord negocieri care au trenat două luni, nu neapărat la nivelul Consiliului, ci toate pregătirile pe care le-am purtat pentru ca Consiliul European să ia această decizie. Ne bazăm și pe propunerile Comisiei, pe obiective și pe gradul de obligativitate al acestora, bazându-ne pe schema stabilită de comisie acum câteva luni. Obiectivul de reducere de 40% este unul serios, care include energiile regenerabile. Este nevoie de asemenea energii regenerabile, este nevoie de economii de energie. Și adaug că pentru economiile de energie nu existau obligativități în faza anterioară. Existau, existau obiective indicative. Deci am reușit să fim ambițioși, dar și realiști și am reușit să ajungem la un acord. Dacă vrem, vrem să terminăm bine, eu cred că să termin cu un, articol, cu un acord în ceea ce privește mediul, este un final frumos. În același timp, trebuie să ajungi la un acord cu 28 de state și pot să vă asigur că există foarte multe divergențe și nu exagerez acest lucru. În ceea ce privește creșterea, nu există un singur instrument care să recreeze creșterea. Trebuie făcut o analiză și am încercat să o fac, o analiză nuanțată a situației, ținând cont de obiectivul de a crea locuri de muncă pentru a crea creștere. Însă situația este complexă, pentru că pentru politica monetară avem deja o politică foarte indulgentă, spun unii. În politica bugetară, raportul Comisiei Europene de astăzi confirmă că în politica bugetară efectul asupra economiei în 2014-2015 efectul este neutru. Politica bugetară nu apasă asupra creșterii economice. În 2014-2015 puteți verifica toate cifrele. Bineînțeles că nimeni nu cere o politică a cheltuielilor în deficit. Nimeni nu apără o asemenea idee, pentru că știm în ce situație ne-am aflat. Am vorbit despre fondurile structurale, care ar trebui să fie, fie utilizate mai mult, de asemenea să utilizăm mai bine piața unică în domeniul energetic, digital și al inovației. Este o muncă pe care Comisia se va concentra în următorii ani, pentru că este vorba aici de uh, reforme structurale și, bineînțeles, relansarea investițiilor. Aceste investiții sunt sub nivelul de dinainte de criză în toate statele, chiar și în statele care au cea mai bună performanță economică nivelul investițiilor este sub cel de acum 7-8 ani. De ce? Între alte motive, pentru că datoria privată este extrem de ridicată. Și datoria privată a fost creată în timpul primei perioade din istoria Europei. Dacă putem vorbi despre un deceniu pierdut, prima perioadă Eh, în prima perioadă a zonei euro au fost eh, create erori majore care acum împiedică investițiile, pentru că dacă avem o datorie atât de ridicată chiar și în sectorul privat, investițiile sunt eh, sufocate. Acesta este un element cheie care explică <coughs> inițiativele pe care le va lua Comisia Europeană după cum a spus Jean-Claude Juncker, pentru a relansa investițiile private. Bineînțeles, există necesități colective, însă cred că aspectul investițiilor private este unul extrem, de important din abordarea următoarei comisii. Mai sunt o serie de instrumente care pot fi utilizate, însă trebuie să analizăm foarte bine ceea ce s-a întâmplat în trecut în zona euro. Comparația pe care a făcut-o domnul Guy Verhofstadt eh, cu Statele Unite. Să, nu, să ne imaginăm că nu există acest gaz de șist. Nivelul de creștere nu ar fi atât de mare și ar fi foarte apropiat de acele al Uniunii Europene, Statele Unite, nu au, au, acționat în unele domenii mai inteligente decât noi, mă gândesc la. Uh, sau au acționat mai inteligent în sectorul bancar, de exemplu. Acolo au uh, creat ordine mult mai devreme decât noi. Duminică s-au publicat testele de rezistență din sectorul bancar uh, și acestea sunt capitale pentru a recrea uh, zona de lichiditate uh, lichiditățile care sunt foarte utile pentru relansarea investițiilor. Putem să învățăm întotdeauna de la alții, nu spun că noi nu am făcut greșeli, însă plătim și pentru erorile din trecut. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte și în olandeză. Nu am vorbit foarte mult în această limbă în ultima vreme. În orice caz, Vreau să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European și tuturor celor cu care am avut legături, membrii grupurilor, diversi deputați. Nu am fost întotdeauna 100% de acord cu opinia Parlamentului European, însă întotdeauna am încercat prin contacte personale să mențin relații bune cu Parlamentul, chiar dacă uneori părerile noastre au fost diferite. Este unul dintre paradoxurile uh, prevăzute de către tratatul de la Lisabona. Se prevedea un președinte al Consiliului European, însă fără legături organice cu instituțiile uh, europene. Nu există o legătură formală între Uh, președintele Consiliului European și președintele Comisiei, cu Eurogrupul, cu Parlamentul European, doar la aceste ședințe de debriefing ca aceasta. Ceea ce nu exista în mod formal a trebuit să fie creat informal. Am încercat să fac acest lucru pentru ca instituțiile să meargă pe cât posibil în aceeași direcție. Nu a fost întotdeauna ușor, dar am reușit până la sfârșit atunci când Consiliul European a luat inițiative, a fost printr-o uh, procedură legislativă stabilită pentru Consiliul European, care deseori critică Parlamentul European. Am spus că deseori am impresia că Parlamentul European este în opoziție totală cu Consiliul, dar de fiecare dată am reușit, am reușit la, să ajungem la un acord. Nu este pen, să găsim un acord între 28 de state membre și după aceea nu este foarte ușor să găsești un acord cu Parlamentul, însă am reușit întotdeauna pentru că avem un obiectiv comun și anume Europa. Instituțiile în ultimii ani au încercat pe cât mai mult posibil să coopereze poate în perioada cea mai dificilă pe care a cunoscut-o Europa de la înființarea sa. Nu înseamnă că au dispărut toate problemele, din contră. Am spus-o în intervenția mea anterioară. Am trecut în revistă aceste probleme și Întotdeauna spun că statele membre care poartă o parte mai mare a responsabilității trebuie să facă mai, eforturi mai mari. Dacă nu facem nimic în următorii cinci ani, alegerile vor avea un rezultat și mai negativ decât în ultimele alegeri. Deci, deci următorii cinci ani sunt cel puțin la fel de importanți ca ultimii ani. Uh, încă o dată vă mulțumesc pentru cooperare. La revedere! Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru aceste cuvinte. Mulțumesc pentru mesajul pe care l-ați transmis către Parlamentul European, care va și va, vrea să joace un rol uh, foarte important în următorii ani, în următorii cinci ani. Dorește să lucreze mână-mână cu uh, Comisia pentru a da un răspuns concetățenilor noștri. Acesta este provocare pe care o avem noi. Parlamentul acesta va juca rolul uh, acesta și vă mulțumesc pentru această activitate, vă mulțumesc pentru mesajul de încredere în Parlament, mulțumesc și pentru că ați apărut multi, apărat multilingvismul și ați hotărât să vorbiți și în limba limba noastră maternă, multilingvismul este un cadou pentru acest Parlament. Domnul Borghețiu nu este aici, așa că îi dau cuvântul imediat domnului Nuttall. Uh, Mr. President, uh, in one of Domnule președinte, într-unul dintre ultimele noastre acțiuni ca președinte al Consiliului cu ajutorul domnului Barroso, uh, Ați făcut o ambuscadă asupra premierului britanic uh, cu o uh, factură de 1,7 uh, miliarde de lire sterline, iar acum contribuabilii britanici vor fi cei care vor da bani din buzunar, fiindcă, iată, da, am avut succes. Fiindcă am avut succes, fiindcă succesul se pedepsește în Uniunea Europeană. Și să lăsăm deoparte figura de Hugh Grant al lui David Cameron, Fiindcă sunt reguli pe care le-am acceptat și acum uh, va trebui să plătim. Dar vreau să vă spun în final, vreau să vă mulțumesc, domnule Van Rompuy, și să vă mulțumesc, să mulțumesc și domnului Barroso, fiindcă ați împins uh, um, Marea Britanie către ieșirea din Uniunea Europeană și sper ca Marea Britanie să facă acest lucru cât mai curând. Mulțumesc, domnule Lambert, aveți cuvântul. Și Van Rompuy. Domnule Van Rompuy. Um, unii v-au apărat când ați fost numit, alții spuneau un politician dintr-o țară mică, uh, avem nevoie de așa ceva, se vorbea despre Tony Blair, despre marele lider care va scoate Europa din uh, haos. Um, eu le spuneam acelor oameni că ne va surprinde Herman Van Rompuy și eu, vă cuno- eu bineînțeles, vă, cuno- vă cunoșteam și recunosc că nu am fost atât de surprins cât, pe cât mi-aș fi dorit, fiindcă uh, da, ați spus în toate intervențiile dumneavoastră că uh, politica este actul posibilului. Așa cum ați spus ceea ce privește schimbările climatice, una este să fie ambițios uh, și să nu fii de acord, alta este să ajungi la un acord uh, chiar care este mai puțin ambițios, dar care este până la urmă un acord. Înțeleg foarte bine acest lucru. Dar aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Momentul în care dumneavoastră vă uitați la starea Uniunii Europene la ora actuală și nu vă întreb aici numai pe domnul Van Rompuy acest lucru, ci pe noi toți, dacă politica reprezintă arta posibilului, atunci o creștere de 1% a numărului de europeni care, care sunt, se confruntă cu riscul sărăciei și excluziunii sociale, creșterea ratei șomajului și faptul că 1% din cetățenii europeni s-au îmbogățit în perioada crizei, perioada crizei reprezintă, reprezintă cea mai bună posibilitate a acestei arte a posibilului. Este cel mai bun rezultat posibil, oare? Uh, și aici mă, mă gândesc că în momentul în care, uh, când privim rezultatele, ar fi loc de mai bine. Așa cum i-a spus domnului Barroso acum două săptămâni, dumneavoastră nu erați singurul responsabil, dar faceați parte dintre cei uh, care erau răspunzători la nivelul conducerii europene și aș fi vrut să văd din partea dumneavoastră că se pune mai mult accentul pe justiția socială, de pildă, despre dumneavoastră veniți dintr-o familie social creștină în Europa și ați vorbit foarte mult despre ortodoxie, ortodoxism economic, dar prea puțin despre justiția social. Acesta este regretul meu acum când ne părăsiți. Mulțumesc foarte mult, domnul Iaric. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru explicațiile date pentru activitatea pe care ați desfășurat-o și acum Dumneavoastră vorbiți despre reuniunea celor patru președinți în ceea ce privește gestionarea zonei euro pe care veți prezita, domnule Juncker. Pe de altă parte, domnule Van Rompuy, Dumneavoastră ne-ați spus uh, că Banca Centrală Europeană încearcă să aibă o atitudine de acomodare în ceea ce privește aplicarea criteriilor de la Maastricht, ceea ce este adevărat, bineînțeles. Uh, dar uh, o, faptul că o țară nu respectă criteriile tratatului de la Maastricht nu înseamnă că, că nu desfășoară contrareforme, a, um, măsuri de austeritate. Iar această, iar această situație este una de frânare care duce la șomaș și la problemele pe care le cunoaștem la ora actuală. Uh, Aceast, uh, aceste uh, măsuri ale băncii centrale, dar reprezintă o schimbare, dar una este să dai banii unei bănci cu rată de interes scăzută și alta este să permiți economiei reale să funcționeze. Iar aici există un blocaj. Vorbiți despre datoria privată, pe bună dreptate, dar datoria privată este cauzată de cheltuieli de taxe financiare ridicate ale băncilor, dividend, dividende pentru marile grupuri, în momentul în care mici întreprinzători nu au acces la credit, ceea ce duce la, la șomaș și la greutăți. Eu uh, aș dori să avem o dezbatere mai aprofundată privind aceste aspecte. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Verhofstadt. Euh, euh, mulțumesc, domnule Van Rompuy. Cred în primul rând că ați reușit să vă puneți în aplicare bine tot ce ați avut de făcut în această funcție. Un uh, politician belgian este întotdeauna foarte bine uh, aliniat în politica europeană și la fel și pentru un luxemburghez se poate spune acest lucru, dar și pentru un belgian. Vreau să iau cuvântul pe un punct. N-am înțeles toate criticile care s-au făcut aici uh, pe tema felului în care se prezintă Uniunea Europeană acum, rata șomajului, creșterea economică, care nu este destul de uh, ridicată, problema cu băncile, dar ceea ce nu am înțeles sunt toate aceste intervenții care spun atunci trebuie să ne întoarcem înapoi, trebuie să avem, uh, să ne îndeportăm de toate aceste uh, decizii la nivelul Uniunii Europene. Nu este bine, de fapt, exact asta este ceea ce lipsește, integrarea mai bună un tânăr care intră pe internet și găsește o nouă aplicație în Europa, probabil că trebuie să obțină 28 de autorizații, trebuie să încheie 28 de acorduri cu operatorii de mobil înainte să-și lanseze aplicația în, în uh, Uniunea Europeană. În Statele Unite, cu trei acorduri, cu trei operatori, reușește să lanseze ceea ce dorește, la fel și ceea ce se poate utiliza pentru ca să-ți finanțezi proiectele. La noi nu se poate uh, folosi uh, tot, tot, tot ce stă la dispoziție de fapt, pentru că nu există o uniformizare. Așadar, eu nu cer decât să fim ambițioși în următorii ani, pentru că asta este ceea ce face diferența dintre noi și celelalte părți din această lume. Suntem mai ambițioși. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Henkel. Stimate domnule Van Rompuy, eu sunt nou aici și nu pot să uh, vă mulțumesc în calitate de deputat, dar vreau să vă mulțumesc în calitate de cetățean pentru cum v-ați implicat. Vreau să spun ceva despre energie și mediu la început, dar ceea ce s-a spus despre Marea Britanie acum mă face să spun altceva și să vă spun că mă îngrijorează foarte tare. Uh, Cred că aveți dreptate că în Europa trebuie să se respecte regulile. S-a făcut referire la acest lucru de mai multe ori aici, dar faptul că acest lucru trebuie să vină exact de la cei care nu au respectat nimic, nicio regulă la salvarea euroului, mi se pare foarte ciudat, pentru că din câte am văzut eu s-au făcut foarte multe promisiuni la introducerea euroului și s-au uh, încălcat apoi. Vă amintesc, de exemplu, de promisiunea de interdicție de, um, de um, asistență care s-a, despre care s-a vorbit din punct de vedere financiar. Dacă ne gândim la Marea Britanie și ne gândim ce îi deranjează de fapt pe britanici, ne amintim de ceea ce a spus domnul Natel cu groază, cred că pentru a salva euroului, la un moment dat se sacrifică principiul de subsidiaritate Comisia, pentru a salva euroul, a folosit principiul de concurență, care a anulat principiul de concurență între state care, pentru o armonizare exagerată. Pentru a salva euroului, o țară care trebuie să fie responsabilă pentru ceea ce creează ca datorii, se naționalizează și se uh, șterg datoriile. Și vreau să-i amintesc și domnului Weber de faptul că noi ar trebui să fim cei care să facem eforturi pentru ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, pentru ca, într-adevăr, să păstrăm și pe cel mai mare, cel de-al doilea mare contribuabil în Uniunea Europeană, pentru că cineva trebuie să plătească. Mulțumesc, doamnă Van Bremt, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru penultimul domnul dumneavoastră comentariu aș vrea să vă mulțumesc foarte mult. Pot să folosesc și eu limba aceasta pe care ați folosit-o dumneavoastră pentru ca să ne înțelegem direct. Um, s-a vorbit despre climă și uh, cred că trebuie să amintim de faptul că ultimul raport al Consiliului pe teme climatice a fost destul de îngrijorător. Două concluzii se regăsesc în acest raport Prima concluzie este foarte interesantă. Prima este următoarea. Există schimbările climatice. Schimbările climatice sunt provocate mai ales de către oameni. Schimbările climatice sunt în continuare uh, concrete și uh, oamenii de știință și-au, uh, depus, și-au făcut datoria de fiecare dată. Dar, de fapt, este destul de clar că acum vine momentul când trebuie să acționeze și politicienii politicienii sunt cei care acum trebuie să tragă, uh, să-și poarte răspunderea și să ia măsuri. Deci, în acest context, ar trebui să ne uităm la ceea ce e de făcut. Aș vrea să subliniez încă o dată acest lucru, să subliniez că există un acord și este o veste foarte bună că există un acord acum pe care putem să ne bazăm cel puțin de plecare. I-am văzut pe nepoții dumneavoastră pe poză, mi s-a părut foarte frumos, dar probabil că va fi, va fost foarte dificil să le spuneți nepoților ceva despre viitor dacă nu ar fi existat acest acord. Europa, la Lima, la Paris, oriunde ne aflăm, vom avea, va putea avea un acord. Și nu putem să ne bucurăm foarte mult, cred eu, fără, fără motiv. Eu zic că este totuși destul de ambițios acest acord și vom încerca în următoarele luni să îmbunătățim ce avem acum, pentru că cred că este deja un prim pas la Paris și, și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește obiectivele și cifrele pe care le-am stabilit, nu este atât de important ce cifre avem, ci important este ca ele să poată să fie aplicate, să poată să fie transpuse în uh, acțiuni concrete. Nici la, după ultima conferință nu am avut uh, acțiuni uh, concrete, dar totuși la energiile, la energiile regenerabile avem acum obiective obligatorii și este foarte bine că le avem. Diferențele sunt prea mari însă în continuare între statele membre și nu avem ceea ce ne trebuie. Fie că este vorba de politică energetică, fie că e vorba de politică climatică, toate acestea, eficiența energetică este soluția la toate problemele. Există însă și foarte multe probleme uh, de lacune pe care nu le-am uh, rezolvat, în care la care mai rămân de făcut alte eforturi, de exemplu în legătură cu combustibilii. Există un acord, însă asta este ceea ce contează, să fim sinceri, Herman, acesta este datorită dumneavoastră. Eu știu că foarte mulți știu că dacă nu existați dumneavoastră, nu aveam acest, nu aveam acest acord. Am putea să vă mulțumim, într-adevăr, pentru tot ceea ce ați făcut în ultimii ani, și dumneavoastră ați mai făcut și referire la faptul că problema nu este neapărat uh, ceea ce face Parlamentul European, ci cea mai mare problemă acum este că de fiecare dată când șefii de guverne merg la Consiliu, trebuie să fac acest lucru cu opinia publică care se uită pe, la ei. Asta este la ceea ce ar trebui să ne gândim uh, la, uh, în acest Parlament și mulțumesc foarte mult încă o dată, Herman. Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor acum, domnul Weber. Da, foarte pe scurt și eu vreau să vă spun că nu vroiam să comentez niciun coleg, dar când îi aud pe colegii de la UKIP, mă întreb ce vor face ei când vor ieși cu adevărat când nu mai au acest gunoi european în care sunt uh, în care acționează acum, ce o să se facă după aceea, ce o să mai comenteze. A, cam atât despre populiști. De fapt, ideea era dacă respectăm reguli și ce facem cu aceste reguli, dacă aceste reguli se respectă, nu vor, acest lucru nu se va decide de către partidele politice, din fericire, ci um, din fericire de către alții. Nu pot decât să-i spun lui Cameron că, în realitate, întotdeauna este foarte dificil când primește o factură suplimentară. Eu vreau ca Marea Britanie să rămână ca și toate celelalte state în Uniunea Europeană, cred că asta este ceea ce își doresc majoritatea, dar este clar că dacă astăzi permitem să nu se plătească o factură, aceasta va fi repetată, uh, această problemă de către ceilalți. Ce, cum o să explicăm germanilor atunci că am cedat la britanici, dar și un austriac nu are voie să facă același lucru, să aștepte cu plata? Deci cred că trebuie să respectăm regulile și va trebui să transmitem aceste reguli tuturor. Încă o dată un cuvânt în final către domnul Van Rompuy. Am provocat, poate, când am spus că ne bucurăm să ne spuneți câte ceva din uh, culisele Consiliului, uh, Dumneavoastră ați rămas fidel uh, stilului dumneavoastră până la sfârșit nu mi-ați satisfăcut această speranță, dar aceasta este ceea ce vă face pe dumneavoastră unic și oricum vă mulțumesc foarte mult și pentru viitor vă urez numai bine. Mulțumesc. Nu este o dezbatere, domnule Cameron. Nu putem să luăm cuvântul cum doriți. Nu, nu aveți cuvântul. Nu aveți cuvântul. You close down uh, Mr. Nuttall. You close down anyone. This is a eunuch of a parliament and an absolute joke. La conferința e conclusă. Je veux remercier. A închis conferința președintelor. Îi mulțumesc foarte mult președintelui Ivan Rompuy. Mulțumesc președintelui uh, Juncker. Trebuie să respectăm regulile, dragi deputați. Trebuie respectate regulile. Votre, reprezentant a deja parlé de fois. Donc, c'est dit la conférence de président. Bon.